Cu asta se termină reuniunea noastră de astăzi. Am încheiat dezbaterea și voturile vor avea loc mâine. Noapte bună, vă doresc!